Dear colleagues, we continue the session. Dragi colegi, continuăm ședința noastră. Doamnă Bilinkeviciuite, bun venit la această audiere care reprezintă o adevărată ocazie pentru noi pentru membrii de la cele două comisii, LIBE și FEM, și vom profita de prezența aici a experților care sunt prezenți uh, pentru a ne prezenta situația implementării directivei 2012-29 în ceea ce privește norme minime privind drepturi, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. După cum știți, această directivă dorește să asigure protecția și susținerea cetățenilor europeni, pentru că din ce în ce mai mulți dintre aceștia călătoresc, locuiesc sau stabilesc ședința în afara țării de naștere. Directiva asigură că persoanele care sunt victimele criminalității sunt recunoscute și tratate cu respect, primesc susținerea necesară, protecția necesară și accesul la justiție. Statele membre trebuie să implementeze, să transpună această directivă în legislația națională până în decembrie 2015 și uh, aceasta va permite cetățenilor să li se recunoască uh, drepturile și obligațiile în conformitate cu această directivă și să prezinte de asemenea obstacolele care au apărut în calea implementării la nivel național pe de altă parte este o oportunitate pentru a evalua uh, felul în care aceste măsuri aduc într-adevăr schimbări în viața cetățenilor. Uh, de asemenea, întâlnirea de astăzi ne va fi de folos uh, pentru că, în conformitate cu regula 55, pentru co-raportorii de la cele două comisii să ne aducem contribuția în ceea ce privește evaluarea implementării directivei. Și acum am să rog pe doamna co-președinte, doamna Blinkeviciuite, să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Stanișev și uh, vreau să spun în primul rând bun venit membrilor de la cele două comisii. După cum știți, directiva are obiectivul de a proteja victimele criminalității și are și o perspectivă de gen uh, foarte clară pentru ca violența împotriva femeilor, violența pe bază de gen, să fie avută în vedere în societățile europene. Un element cheie al directivei a fost acela de a pune victimele în centrul procedurilor penale. Deci victimele nu mai sunt considerate doar ca simpli martori, ci ca un element cheie pentru a fi protejați și susținuți uh, în procesul judiciar. Acest element, această schimbare este crucială și mă refer aici în special la violențele împotriva femeilor și la violența domestică. evitarea procesului de victimizare a femeilor și a copiilor în cadrul procedurilor judiciare, oferirea de susținere pentru acestea și faptul că femeile pot fi informate în legătură cu situația procedurală a agresorului lor, iată câteva drepturi pe care această directivă le aduce pentru femei. Implementarea din partea statelor membre a acestor drepturi este obiectivul uh, proiectului de raport prezentat de cei doi coraportori. Sunt convinsă că această audiere ne va aduce informații prețioase a, uh, pentru munca lor. Și acum vom începe cu prima parte a întâlnirii noastre, provocări uh, în ceea ce privește implementarea la nivelul statelor membre vom uh, da cuvântul pentru o prezentare a uh, evaluării implementării acestei directive. Este vorba de un studiu care a fost pregătit de către um, cercetători de la Centrul de uh, Servicii de Strategie și Evaluare și un studiu pregătit din partea Serviciului Intern EPRS. Am să dau cuvântul celor doi cercetători care uh, vor face o prezentare a rezultatelor. Este vorba de Eugenie uh, Moz și domnul Stefan Krautzer. Ambii au fost implicați în uh, realizarea acestei evaluări a implementării la nivel național și uh, își vor prezenta rezultatele acum în fața dumneavoastră. Doamna Eugenie Laldemos, vă rog, vă dau cuvântul. Thank you very much. Uh, actually, I will... Vă mulțumesc. Eu voi începe prezentarea, spune domnul Kreutzer. E cu noi și uh, colegul Milan. În timpul uh, studiului nostru am primit uh, ajutor și de la Victims Support Europe. Și v-aș ruga să mergeți la următorul slide care uh, conține prezentarea noastră. Mai întâi, conținutul. Uh, obiectivul studiului, directiva și apoi rezultatele cheie în termen de impact al directivei, după care colega mea Eugenie vă va prezenta chestiunile orizontale și rezultatele, cum ar fi evaluările individuale, care au devenit obligatorii odată cu directiva, și apoi chestiuni specifice pe infracțiuni, de exemplu legate de terorism după care trecem la partea de concluzii și de recomandări. Per total, considerăm că directiva deja are un impact pozitiv în multe state membre, dar lucrurile variază în ceea ce privește impactul uh, la fața locului. Vă vom explica mai târziu uh, la ce ne referim prin asta și cum influențează lucrurile și vom face recomandări de îmbunătățire a implementării directivei pe viitor. Următorul slide. Bun, în ceea ce privește obiectivul și aplicarea studiului, a fost comandat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului. Evaluăm implementarea directivei pentru drepturile victimelor cu standarde minime în ceea ce privește dreptul la sprijin, protecție, consiliere. Am evaluat transpunerea prevederilor cheie din directivă în toate cele 27 state membre care fac obiectul directivei. Un stat membru, într-un stat membru nu se aplică directiva pentru că a fost o derogare. Și am văzut în termen practici ce înseamnă directiva, luând un eșantion de 12 state membre. Acesta era reprezentativ din punct de vedere geografic um, al dimensiunii, al tradițiilor judiciare, al procedurilor cu privire la fostul sprijin acordat victimelor. Austria, Belgia, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Lituania, Polonia, Spania și Suedia. Mai apoi, am analizat și o coerența, relevanța, eficiența și valoarea adăugată a directivei la nivel european. Cercetarea a durat între iunie și decembrie 2017. Am combinat uh, metodele de cercetare cu interviuri, uh, sondaje și două focus grupuri. Următorul diapozitiv. Directiva înlocuiește o fostă decizie cadru din 2001. Obiectivul este să consolideze dreptul victimelor uh, infracțiunilor, indiferent unde au avut acestea loc, indiferent de naționalitatea victimei sau de reședință. Directiva are o definiție mai degrabă amplă a ceea ce înseamnă victimă și, practic, uh, cuprinde pe oricine care a suferit uh, pierdere economică, um, a suferit fizic, emoțional, mental, include și pe membrii familiei în caz de moarte în familie din cauza unor uh, um, infracțiuni săvârșite. Directiva trebuia transpusă până noiembrie 2015. În practică însă, multe state membre au transpus-o în ultimele șase luni, ceea ce are implicații pentru evaluarea practică la fața locului. Mai mult, statele membre au trebuit să furnizeze date despre cum serviciile oferite sunt accesate de către victime. Trebuiau să ofere aceste date până în noiembrie 2017. Trecem acum la impact. Așa cum v-am spus, mare parte din statele membre au transpus până la ora actuală diferită. Sunt câteva excepții în Irlanda și în Slovenia, se așteaptă ca transpunerea să aibă loc în acest an de-abia. Statele care nu au transpus directiva sau care au transpus-o cu întârziere au făcut-o din cauza unor complicații domestice, uh, complicații de politică internă. Uitându-ne în termeni practici la ce se întâmplă în plan național, am grupat țările pe trei categorii până la urmă. Sunt acele țări în care Înainte de introducerea directivei, sistemul era mai puțin dezvoltat. Aici se încadrează Cehia sau Lituania. În aceste țări, impactul a fost unul semnificativ. Apoi, sunt acele țări care nu au alocat resurse în plus pentru implementarea directivei, de exemplu Spania și acolo impactul directivei a fost unul limitat. Mai sunt și țări care deja aveau un sistem bine dezvoltat înainte de introducerea directivei, Austria sau Suedia, de pildă. Acolo impactul cheie n-a fost la creșterea nivelului de sprijin, ci la extinderea nivelului de sprijin către toate victimele și către toate tipurile de crimă. Și acum uh, are cuvântul colega mea, Eugenie. Vă mulțumesc! A rezultat că un element inovator a fost uh, dat de serviciile de traducere și interpretare. Este o realizare importantă în toate statele membre. pentru că avem aici acoperită complexitatea infracțiunilor transfrontaliere, plus un element cheie din directivă și anume a ne asigura că toți cetățenii se bucură de aceleași drepturi dacă devin victime ale infracțiunilor, indiferent de locul unde a fost săvârșită fapta. Un alt element inovator a fost cel al valorilor individuale. În termeni practici sunt diferențe de la un stat la altul, dar ne-am dat seama că statele membre au făcut în mare parte eforturi pentru a extinde individele, valorile individuale de la un tip specific de victimă la toate tipurile. Sunt uh, două abordări diferite pentru a oferi uh, sprijin. Mai întâi un scenariu de tip opt-out, care sugerează că statele membre în mod automat, by default, oferă sprijin victimelor, se întâmplă în țări precum Belgia sau Franța. La pol opus, ai o abordare de tip opt-in, adică victimele nu primesc automat sprijin și trebuie să îl ceară prin opt-in voluntar. Asta se întâmplă în țările în care e un sistem de sprijin mai puțin dezvoltat. Directiva Uh, consolidat uh, dreptul procedurale, cum ar fi dreptul la compensație. În termen de provocări practice, am văzut că în continuare e o verigă lipsă în uh, mecanismul de sprijin. De exemplu, adesea, poliția nu trimite victima la organizația de sprijin, ceea ce înseamnă că victimele nu mai primesc ajutorul și asistența la care ar avea dreptul. Și, până la urmă, acesta este un punct foarte slab pentru că reduce eficiența directivei. Disponibilitatea și accesul uh, la sprijin variază foarte mult de la un stat membru la altul. Ne-am dat seama că victimele în continuare nu își exercită pe deplin drepturile Asta pentru că, de exemplu, nu își cunosc aceste drepturi pe deplin și nu știu ce serviciile sunt puse la dispoziție. Apoi, ă, pregătirea celor din acest domeniu este un element cheie pentru aplicarea directivei. Sunt multe state membre care au implementat într-adevăr training pentru asta, dar în continuare sunt lacune pentru că serviciile acestea de training nu sunt oferite peste tot și tuturor. Parte din studiul nostru a analizat uh, mai multe studii de caz. De exemplu, am văzut ce se întâmplă cu victimele terorismului, fiindcă uh, aici sunt aspecte transfrontaliere importante de avut în vedere. Spre exemplu, în urma recentelor atentate de la Barcelona au fost reprezentate 13 naționalități în rândul victimelor, dar fiecare țară de proveniență a acestor victime are propriul sistem de sprijin. Mai mult decât atât, victimele terorismului, în general, nu au un sistem specific de sprijin. Totuși, fiind dat valul recent de atentate, a sosit un val de schimbare și statele membre și-au ajustat cadrele naționale tocmai pentru a putea încorpora nevoile specifice ale acestor victimele terorismului, spre exemplu în Franța și în Belgia. Acolo um, programele au fost ajustate. În ceea ce privește violența pe criterii de gen, uh, vedem că există un sistem de sprijin bun, dar e în continuare o problemă cu subraportarea incidentelor, mai ales pentru victimele violenței domestice în Uniunea Europeană. Am văzut că adesea nu există sprijin specific pentru uh, victime ale uh, infracțiunilor pe bază de ură. Pe total, Directiva a venit cu inovări importante, dar cu un impact diferit de la un stat membru la altul. Important de spus este că multe state membre se bazează foarte mult pe sectorul ONG-urilor și pe voluntariat pentru a oferi aceste servicii. Asta ce înseamnă? Adesea serviciile acestea sunt uh, subfinanțate sau uh, dotate uh, insuficient cu personal. Trebuie de asemenea să sensibilizăm victimele cu privire la drepturile lor, dar și cu privire la diferitele servicii care există pentru a se bucura pe deplin de acestea. Mai mult decât atât, victimele trebuie să știe care le sunt drepturile și când se află în străinătate. Cel mai bine ar fi să uh, cel mai bine ar fi să marcăm aceste servicii ca atare și să existe um, training pentru uh, cei din practică, plus să fie raportate infracțiunile. Mai mult decât atât, statele membre să se axeze pe oferirea de tratament egal tuturor victimelor. Mulțumesc! Uh, doar un ultim comentariu, dacă mi-e permis, spune domnul Croiță. Directiva deja are impact pozitiv în multe țări, dar în urma transpunerii legale recente, sau fiind dată transpunerea legale recente, vor mai trebui câțiva ani ca să vedem exact cu ce efect, așa că merită în câțiva ani să revenim asupra acestui subiect într-un studiu. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă, domnule Croițer și doamna Valdemos. Doresc acum să dau cuvântul coraportorilor, adică Teresa Jimenez Beseril Barrio de la LIBE mai întâi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți aici în sală la această audiere atât de importantă Experții care se află astăzi alături de noi au vorbit despre diversitatea uh, categoriilor de victime, uh, victime ale violenței și astăzi uh, se află alături de noi și coordonatoarea pentru lupta împotriva traficului de ființe, o persoană cu o foarte multă experiență în acest domeniu. Ne-am întâlnit de multe ori și avem uh, prezentă și o victimă a terorismului în urma atentatelor uh, de la Bruxelles, o persoană din uh, Ungaria, un expert în domeniul terorismului care vine din Spania, din regiunea țării Vaștilor și care ne va prezenta de asemenea experiența sa în acest domeniu. Aș vrea să mulțumesc și uh, co-raportoarei cu care am lucrat foarte bine aici. Aș mulțumi și Serviciului de Studii al Parlamentului European, EPRS, pentru felul în care a realizat acest studiu și pentru că Comisia Europeană nu ne-a prezentat încă raportul de implementare. Textul pe care l-am primit astăzi din, part, din partea Centrului de Studii al Parlamentului European este foarte important pentru noi. am uh, observat încă de la venirea mea aici la Parlamentul European că nu există o legislație în acest domeniu, nu prea multă și cea care exista nu era foarte bine implementată. Așa că am cooperat cu doamna comisar Reding pentru a iniția acel pachet legislativ pe tema victimelor. Uh, E vorba aici de 75 de milioane de victime, fie că e vorba de uh, delicte mai grave sau mai puțin grave, fie că e vorba de criminalitate organizată sau trafic cu persoane sau de alt tip. Oricum, victimele sunt foarte numeroase și uh, de aceea este important pentru noi să le susținem drepturile. Așa cum am spus-o la Comisia Libe, uh, am luptat foarte mult pentru a susține drepturile victimelor și aceasta și în cadrul trialogurilor. Am ajuns la acele standarde minime, sunt niște norme minime, dar a fost foarte greu să le obținem de exemplu, un astfel de standard sau drept uh, minim este acela de a fi înțeles și de a înțelege ce se întâmplă atunci când uh, te duci în fața autorității publice. Primul pas pe care uh, îl faci, um, ai nevoie de un limbaj simplu care să-ți permită să înțelegi care sunt drepturile și să fii înțeles de asemenea pentru că uh, în acel prim moment de confuzie, când nu știi prea bine ce trebuie să faci și unde te afli, e foarte important ce ți se spune, pentru că aceasta va avea consecințe pe viitor. Sunt lucruri simple și ușoare, de exemplu, cum să prezinți un denunț și faptul că trebuie să ai o copie a acelui denunț uh, sau acelei plângeri, pentru că în unele țări, de exemplu, nu poți să ai o astfel de copie și, prin urmare, nu poți să ceri ulterior compensații sau să faci reclamații să uh, primești, de exemplu, informații în legătură cu procedura și să ai un serviciu de susținere a victimelor. Iată, deci, norme esențiale care trebuie să se implementeze. Un alt element esențial este acela al evaluării individuale, esențial pentru a înțelege nevoile concrete ale fiecărei persoane. În statele membre s-au făcut progrese importante din punct de vedere legislativ și administrativ în acest domeniu pentru evaluarea individuală, însă felul sau modalitatea în care se realizează aceste evaluări individuale este uh, diferit de la un stat la altul, așa cum ni s-a spus deja, sau chiar și în cadrul aceluiași stat sunt diferențe între regiuni. Deci, uh, uh, în unele regiuni, de exemplu, sau în anumite state, victima nu are niciun fel de susținere. Toate aceste elemente sunt absolut fundamentale din punctul nostru de vedere și uh, mi se pare uh, esențial faptul că statul de multe ori nu acceptă propria responsabilitate în acest domeniu. Dacă ne gândim la victimele terorismului, trebuie să ne dăm seama că, până la urmă, statul este responsabilul ultim pentru ceea ce se întâmplă. Un alt element important asupra căruia am insistat foarte mult pentru acest raport sunt, uh, e vorba aici de campaniile de uh, conștientizare și de informare. Uh, care trebuie să însoțească procesul de implementare a directivei. De multe ori lipsesc informații într-un limbaj ușor de înțeles de către victime și ne întrebăm de ce victimele nu fac nimic uh, și nu reacționează pentru că nu înțeleg ce trebuie să facă nu sunt realizate acele campanii de informare și conștientizare care sunt absolut uh, necesare pentru a-și cunoaște drepturile. Există și o altă problemă, cea a susținerii financiare și a coordonării între diversele servicii implicate, de exemplu uh, poliția cu autoritățile de justiție și așa mai departe. De multe ori, lipsa de informare între diversele verigi ale lanțului face ca procesul să fie întrerupt. Toate aceste uh, puncte, toate aceste elemente le-am considerat esențiale alături de uh, doamna Wilner, celălalt co-raportor. Sunt esențiale pentru implementarea directivei și tocmai uh, aceste greșeli și lipsuri trebuie să le rezolvăm pe viitor. În încheiere aș mai spune aici că doresc să includ și niște recomandări speciale legate de drepturile uh, pentru victimele terorismului. După cum am auzit uh, aici, uh, în trecut nu aveam prea multă experiență în acest domeniu și de aceea există foarte puține elemente. Din păcate însă în țara mea avem experiență destul de bogată în acest uh, domeniu. În în 1997 ETA mi-a omorât fratele și a rămas, au rămas în urma lui o familie cu trei copii fără tată. Deci, iată, uh, de multe ori când vorbim de terorism uh, aici, în Belgia sau în alte părți, e vorba de uh, un nenoroc să te afli exact la momentul nepotrivit la locul nepotrivit, însă în cazul meu, fratele meu era un om politic, deci a fost o țintă aleasă de către teroriști. Deci, iată, în cazul terorismului în Europa am constatat că de multe ori victimele nu erau ajutate și drepturile lor nu erau garantate nici respectate. La Parlamentul Federal al uh, Belgiei s-a organizat o audiere pe această temă și victimele s-au plâns pentru că nu au primit ajutor financiar și economic. S-au simțit abandonate pur și simplu de către stat. Un lucru care nu poate fi acceptat pentru că directiva în domeniu exista deja, statele trebuiau să fi, o fi implementat și nu și-au respectat obligațiile. Deci nu își asumă responsabilitățile, așa cum spuneam mai devreme. Și de fiecare dată uh, povara este Uh, transmisă sau uh, uh, pusă pe umerii companiilor de asigurări private. Însă aceasta nu este o chestiune care ține de companiile de asigurări, ci are de-a face cu aceste atentate care sunt împotriva democrației, a statului de drept și a valorilor fundamentale. Deci, până la urmă, statul respectiv este responsabilul ultim și trebuie să-și asume această responsabilitate, așa cum spuneam la început pentru a face față deci acestei situații pentru victimele terorismului Statele trebuie să promoveze uh, proiecte de formare specifice, să existe persoane specializate care să ajute aceste persoane, să existe centre specializate la care să se ducă aceste victime, să nu trebuiască să-și schimbe de fiecare dată centrul de atenție medicală sau de îngrijiri la care se duce și de fiecare dată procesul de victimizare să fie în creștere. Deci e nevoie de susținere medicală și psihologică pentru a depăși trauma respectivă în mod eficient și nu doar în mod uh, birocratic. E nevoie de servicii profesionale de reabilitare pentru ca victimele care au fost afectate să își găsească un nou loc de muncă sau, dacă e nevoie, să uh, se reprofileze. Avem nevoie și de un serviciu telefonic, o linie de urgență care să fie activat imediat după un atentat și uh, să existe uh, servicii în mai multe limbi disponibile, pentru că, așa cum s-a întâmplat cu atentatul din Barcelona, de multe ori victimele afectate sunt de mai multe naționalități să existe și servicii pentru familii, pentru că de multe ori au venit să se plângă la mine părinți care nu-și găseau copii și nu erau ajutați pentru că se aflau în altă țară. Deci, așa cum spuneam, victimele terorismului au nevoie de o atenție specială și aici vom veni cu recomandări care mm, probabil că vor fi foarte utile. Vom vorbi, bineînțeles, și despre alte uh, tipuri de delicte care sunt la fel de importante. Oricum, în concluzie, mai avem multe de făcut pentru a ajunge la condiții demne și pentru a oferi justiție și dreptate tuturor victimelor. Cred că trebuie să lucrăm cu toții pentru a oferi această susținere pe care victimele toate o merită. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Jimenez Beseril Barrio ca raportor de la LIBE și acum trecem mai departe dând cuvântul doamnei Angelica Milner de la FEM. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, invitațiilor noștri, mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment pornesc din punctul în care s-a oprit uh, draga mea colegă Jimenez Beseril Barrio. Ea a oferit o vedere de ansamblu foarte bună. Eu mă ocup, de fapt, de acea parte a raportului care se ocupă de uh, partea feminină din raport și vreau să fac mai întâi un comentariu de ordine general. Sunt avocat de profesie și trebuie să privim adevărul în ochi. Societatea se axează mai tare pe făptași de fapt, ten, tendința noastră este aceasta, să ne concentrăm pe făptaș, să îl reintegrăm în societate, dar pierdem din vedere că trebuie să ne ocupăm și de victimă. Și cred că legislația penală din toate statele membre, într-un fel, nu, nu are acest accent. Așa că a sosit momentul să punem în dezbatere și acest lucru. În scurtul raport ați menționat subraportarea violenței domestice. Și da, e o realitate cu care ne confruntăm în toate statele membre, în toate societățile. Violența domestică a fost și este o problemă, o abordăm acum, dar suntem departe de a o fi rezolvat. Traficul de ființe umane, aici e clar, preponderent femeile sunt victime. Și am o întrebare. A apărut recent ceva în presă și de care noi încă nu ne ocupăm în Parlament. E într-adevăr o întrebare orală în pregătire despre asta, dar fără a fi început o dezbatere. La ce mă refer concret? Traficul de persoane uh, și aici e vorba de traficul de lucrători sezonieri. Vedem că e vorba de femei, cetățeni europeni, în principal, trata, femei tratate ca niște sclave. Și sunt niște victime care sunt într-un con de umbră. Pregătim o întrebare orală. Sper să avem și o dezbatere săptămâna viitoare la Strasburg. Vă întreb însă, aveți cifre? Sau vreun accent plasat pe acest subiect? Fiindcă E adevărat că avem legislație. E adevărat că sunt directive care, dintr-un punct, din punct de vedere legislativ, merg bine, sau, mă rog, cel puțin în teorie, dar ele nu sunt implementate ca atare. Și poți avea la adică cea mai bună legislație din lume, cât timp ea nu e implementată la ce te ajută? Nu le ajută nici pe potențialele victime, nici pe victimele de fapt și de drept. Deci haideți să vedem dacă nu ne putem axa și pe asta. E o dezbatere până la ora actuală. E una. Voi încerca să mă axez uh, și pe acest element în bucățica de raport de care sunt eu responsabilă. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă Mlinar. Comisia e rugată acum să intervină succint în ceea ce privește aplicarea directivei în statele membre. Dau cuvântul doamnei Catarina Ianicca, team leader în ceea ce privește victimele, dreptul victimelor la DigiJust. Mulțumesc! Comisia salută raportul Parlamentului. Considerăm că ne oferă informații prețioase despre cum funcționează acest instrument major și cum este el transpus în statele membre? O transpunere corectă și completă a acestui instrument major e o prioritate pentru noi. Am reacționat rapid. În ianuarie 2016 am uh, deschis 16 proceduri de încălcare a obligațiilor pentru statele membre care n-au făcut notificările la timp despre măsurile naționale de transpunere a directivei. Dar, din păcate, trebuie să vă spun că unele proceduri de încălcare sunt în continuare în desfășurare. Rămân patru state membre care n-au uh, încheiat transpunerea directivei, deci noi muncim din greu pentru a ne asigura că transpunerea este mai întâi una completă și în al doilea rând una corectă și apoi să vedem cum se aplică totul corect. Instrumentul este uriaș. E de, e de proporții, care, pentru că el schimbă nu doar procedurile penale naționale, ci impune ca statele membre să vine cu multe măsuri administrative pentru ca aceste prevederi să fie aplicate corect în termeni practici. Pentru asta, statele membre nu trebuie doar să transpună anumite prevederi în uh, procedurile penale, în codul de procedură penală sau ceea ce este codul uh, de protecție a victimelor. Dincolo de toate acestea, sunt adesea implicații bugetare serioase, pentru că, de exemplu, trebuie creat un sistem de sprijin pentru victime, trebuie oferită uh, pregătire profesională um, celor care intră în contact cu victimele. Astea sunt doar câteva exemple. Astfel, o parte din procedurile de încălcare a obligațiilor pe rol există în continuare și am comandat chiar un studiu ca să putem înțelege amploarea problemei în ceea ce privește uh, transpunerea completă și corectă a directivei. Dar, pe lângă toate acestea, purtăm și un dialog constructiv cu statele membre, pentru că obiectivul nostru nu este să uh, punem la stâlpul infamiei cât mai multe state membre și să le aducem în instanță. Nu. Chiar ne dorim să avem o directivă transpusă corect și care să meargă bine în termeni practici. Deci, în cadrul acestui dialog constructiv, lansăm foarte multe inițiative cu statele membre. Vă pot oferi câteva exemple. Spre, de pildă, pe 29 ianuarie, Comisia va organiza o conferință la nivel înalt despre drepturile victimelor vom discuta exhaustiv ce înseamnă implementarea directivei pentru dreptul victimelor, vom discuta despre cum are loc implementarea în statele membre. La conferință va participa comisara noastră, ceea ce arată sprijinul ei pentru acest dosar și câtă importanță îi conferă. Am implicat și președinția bulgară și va participa ministrul de justiție și el va uh, interveni de asemenea, lucrăm de aproape cu rețea europeană pentru dreptul victimelor, finanțată de Comisia Europeană prin programul JUST, cu experți naționali de la Ministerele de Justiție. Care e obiectivul? Să facem un schimb de bune practici, să ne ajutăm reciproc pentru a implementa acest instrument deosebit de important. Plus că avem uh, măsuri de mainstreaming la nivel de politică. Adică, când e posibil, încercăm să ținem cont de victimele cu nevoi speciale. Pentru acestea să fie prevederi care să țină cont în mod direct de nevoile specifice ale diferitelor categorii de victime, cum ar fi victime ale terorismului. Compensațiile. Iată un alt subiect prioritar. Recent, președintele Juncker a numit-o pe doamna Mirca pentru, ca fiind consilier special pentru sprijinul acordat victimelor. Vedeți, suntem deosebit de implicați, ne preocupă dreptul victimelor, ne preocupă transpunerea și aplicarea corectă, fiind pentru noi o prioritate. Mulțumim foarte mult. Suntem uh, presați de timp. Dau cuvântul raportorilor din umbră și apoi celorlalți membri. Doamna Kozlovska și-a manifestat interesul. Îi rog pe membrii comisiei să uh, nu vorbească mai mult de două minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult doamnă și domnule președinte, pentru organizarea acestei audieri și pentru că îmi dați cuvântul. Vorbesc și în numele doamnei Corața Bild, care este raportor din umbră, în numele PPE. Mai întâi de toate, aș dori să încep prin a-i mulțumi Comisiei Europene pentru această directivă și pentru toate acțiunile întreprinse în vederea asigurării protejării victimelor, dar și serviciilor noastre pentru raportul foarte bun cu privire la punerea în aplicare a directivei, care s-a realizat foarte profesionist și care este foarte aprofundat. Cred că, în ciuda întârzierilor și în ciuda anumitor probleme întâmpinate, transpunerea directivei înaintează bine și sunt recunoscătoare ONG-urilor și altor instituții care colaborează zilnic cu victimele infracțiunilor și care le sprijină și din partea Mariei Corața Bil și din partea tuturor celorlalți membri ai PPE, toată colaborarea noastră, toată dorința de a susține victimele infracțiunilor, dacă putem face ceva pentru ele, o vom face cu mare bucurie, pentru că vorbim de un număr de persoane care întotdeauna participă la audieri, care sunt foarte dedicate, și urmăresc îndeaproape acest subiect. Cred că avem înainte un foarte bun exemplu de consolidare și armonizare a legislației în materie în Uniunea Europeană. Doamna uh, comisar a reușit să realizeze acest lucru și mă bucură asta pentru că directiva aceasta demonstrează că violența împotriva victimelor înseamnă de fapt de multe ori o violență îndreptată împotriva femeilor. Aici e o dimensiune de gen foarte puternică. Există și un vocabular juridic care se leagă de uh, violența de gen. Apoi, victimizarea secundară, problema uh, problemele psihologice pe care le întâmpină victimele. Și aceasta este o chestiune foarte importantă. Textul este bun, nu este perfect, desigur, subiectele acestea se leagă și de stereotipuri și de educația persoanelor respective, deci ar mai fi de lucru, dar e un punct bun de pornire. Mulțumesc, doamna Ana Heath. Acum două minute, vă rog. Mulțumesc, am să mă exprim în limba suedeză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 Min kollega här nämnde också frågan om människohandel och människohandel har jag själv arbetat med väldigt mycket under en tioårsperiod. Och där har vi en lagstiftning sedan 2011 eh, som handlar om att brottsoffren ska eh, ha... Colegii vorbeau despre traficul de persoane. Eu urmăresc cu multă atenție subiectul acesta încă din 2011, fiindcă mă interesează foarte mult ca victimele să beneficieze de cât mai multă siguranță. Avem și inițiative pentru combaterea traficului de persoane. Vrem ca protecția aceasta să fie consolidată, vrem ca victimele să dispună de mai mult sprijin. Din păcate însă nu s-au făcut până acum propuneri noi în materie. Strategia s-a încheiat, uh, strategia dedicată a acestor uh, persoane a fost încheiată în 2015 și nu s-a prelungit. E important să vedem ce e de făcut pentru victime, dar e important să-i avem în vedere și pe agresori, ca nu cumva ei să-și închipuie că, iată, nu se întâmplă nimic, deci pot să repete cele făcute anterior. Apoi trebuie să avem în vedere și legislațiile din statele membre. În studiul uh, prezentat, se, regă- se regăsesc uh, statistici cu privire la numărul femeilor și respectiv bărbaților care sunt victime ale infracțiunilor. Sunt foarte multe femei însă printre aceste victime. Aș vrea să ne prezentați uh, mai, cifre mai exacte în acest domeniu, dacă se poate, pentru că deseori femeile sunt victimele violențelor în familie. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult dacă doresc experții să răspundă, pentru că uh, Uh, și foarte pe scurt, pentru că timpul deja a fost depășit, timpul pe care l-am alocat primului panel. Nu, nu dispunem de statisticile pe care le-ați solicitat dumneavoastră. Studiul nostru s-a concentrat pe aplicarea practică pe teren. Nu a, și-a propus să evalueze amploarea problemei. Dar v-aș trimite la un capitol interesant din raportul nostru, și anume un studiu de caz cu un exemplu al, legat de victimele care uh, sunt uh, victime ale violenței de gen și respectiv victime dintre refugiați. Directiva se aplică tuturor victimelor, inclusiv resortisanților din țările terțe, deci indiferent de naționalitate, tuturor celor care se află pe teritoriul Uniunii Europene. Am vorbit acolo despre victime ale uh, prostituției forțate și ale traficului de persoane, oameni care au fost obligați să intre pe teritoriul statelor membre și apoi au fost expuse uh, victimizării secundare. Iată, deci, probleme specifice legate de violența de gen. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că și domnul Depre dorește să intervină, vă rog, dar foarte pe scurt, fiindcă deja am depășit timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, nu am putut participa la întreaga dezbatere. Dar aș dori să adresez o întrebare. Una dintre problemele importante cu care ne-am confruntat cu ocazia atentatelor teroriste din Franța și Belgia a fost reprezentată de egalitatea între toți cetățenii, indiferent de țara de origine. De exemplu, în Belgia, cu ocazia atentatului grav care a avut loc la metrou și la uh, aeroport, uh, victimele au fost de 24 de naționalități. Până în prezent, legislația nu obliga toate statele membre să trateze în același mod toate victimele. Acum însă așa vor sta lucrurile și aș vrea să vă întreb dacă vă propuneți să abordați acest subiect, pentru că și dacă o faceți, să știți că tot rămân trei probleme nerezolvate. 1. Uh, compensarea victimelor pentru că în acest domeniu nu există niciun fel de armonizare între statele membre, sistemele sunt foarte diferite, de aceea aș vrea să știu dacă vă propuneți să abordați această problemă. Apoi, în Franța există un fond de garantare. Eu, de exemplu, susțin crearea unui fond de garantare la nivel european, ca să ne asigurăm că procedurile de compensare a victimelor vor fi poate nu neapărat uh, armonizate, ci măcar organizate la nivel european. E foarte important, pentru că terorismul vizează nu doar victimele, ci valorile fundamentale pe care le împărtășim cu toții, deci e important să existe un mecanism de solidaritate. Și o a treia chestiune importantă din punctul meu de vedere și care ar trebui abordată, o reprezintă diferențele dintre diferitele sisteme de asigurări sociale, iarăși un subiect care se apropie de ce spuneam adinaori. Aș dori să o întreb pe doamna raportor dacă în raportul pe care îl va redacta are în vedere menționarea creării unui mecanism european de solidaritate cu privire la asistența care trebuie acordată victimelor. Mulțumesc, domnului Dupre, ați făcut o observație extrem de interesantă și acum îi dau cuvântul doamnei raportor dacă dorește să reacționeze. Vă exprima în spaniolă. Oratorul nu își utilizează propriul microfon. Yeah, ah. now it's working. Eh, eh, eh, ah, vale, pues entonces habla. No, no. Now it's okay. Da? Sí, en el, en... Acum e bine. Da, mulțumesc. Trebuie să spun că ne-am confruntat cu dificultăți la primul raport pentru a include victimele terorismului. Nu puteam nici măcar să le numim acolo, deci imaginați-vă care era situația. După cum știți, uh, la raportul pentru lupta împotriva terorismului pe care l-am uh, făcut aici, uh, am introdus 31 de amendamente care aveau de-a face cu nevoile victimelor. Era vorba despre responsabilizare, armonizare, la toate acele elemente care s-au menționat aici. În cadrul acestei revizuiri, bineînțeles că vom introduce uh, acel nivel de siguranță pentru ca, și de garantare pentru ca toate victimele să fie ajutate. Noi nu putem garanta că fondurile vor fi aceleași disponibile în diverse state membre, însă putem garanta un nivel minim de responsabilitate pentru fiecare stat membru. Iar ideea de a avea un fond de garanții la nivel european este una interesantă pe care o salut din start. Mulțumesc! Thank you very much for your... Vă mulțumesc foarte mult pentru reacții, le mulțumesc și experților pentru contribuția lor la dezbatere și acum trecem la următorul uh, panel. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Blinkeviciute. Trecem acum la panelul următor cu privire la instrumentele de protecție și sprijin acordat uh, victimelor. Și acum am plăcerea de a le ura bun venit doamnei Maria Vasiliadu, coordonator al Uniunii Europene pentru combaterea traficului de persoane și celorlalți intervenienți. Doamna Vasiliadu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitația acordată, le mulțumesc celor două comisii și pentru consecvența și insistența membrilor Parlamentului European pe marginea acestui subiect atât de important, fundamental chiar. Aș și prin a vă spune că directiva pentru victime acoperă un domeniu de aplicare mult mai amplu decât cea privind combaterea traficului de persoane și, desigur, vom colabora cu Comisia pe marginea ambelor directive. Însă, aici elementul central îl reprezintă abordarea dedicată victimelor, ceea ce este un progres major în ce privește directiva de față, față de ce se întâmpla în 2011, îl reprezintă accesul la uh, mecanismele de asistență și sprijin acordat victimelor. Sunt... Uh, Ehm, mă voi referi la gradul în care statele membre respectă dispozițiile acestei directive și ehm, cred că este important Chiar dacă risc să mă repet, să reamintesc tuturor că traficul de persoane o reprezint, reprezintă mai întâi de toate, potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale, o încălcare a drepturilor omului. Este un lucru esențial, încălcarea drepturilor omului. Și este o formă foarte profitabilă de criminalitate organizată. Când vorbim despre victime în această situație, vorbim de fapt despre a cumpăra și a vinde oameni în scopul exploatărilor. Iarăși, e un lucru pe care este fundamental să nu-l uităm. Cine sunt victimele? În cazul traficului de persoane, peste două treimi din acestea sunt femei și fete. Iarăși un lucru important de menționat. Victime ale exploatării sexuale – pentru că 21% doar o reprezintă exploatarea pentru, prin muncă și mai sunt și alte forme de exploatare. Aș mai sublinia că în 2016 Organizația Internațională pentru Migrație a arătat că 11.000 de fete veniseră din Nigeria și Libia spre Italia, dintre ele 80% au fost victime, s-a constatat că au fost victime ale exploatării sexuale într-un singur an, adică 600% mai mult față de 2013. Când vorbim despre victime, așadar, trebuie să ne aducem aminte că vorbim despre oameni un număr uriaș, astronomic, care au de suferit de pe urma exploatării. Sunt de acord și cu deputatul care a spus mai devreme că aici se cuprind și lucrătorii se sezonieri două treimi dintre victimele identificate în Uniunea Europeană sunt uh, europeni din România, Bulgaria, Polonia și alte state din estul Europei. Nu e un fenomen migratoriu și atât, ci e important să nu uităm că are și o altă dimensiune mult mai gravă. E important de asemenea de reținut că victimele, pentru victime întotdeauna este prea târziu. Nu există nicio victimă a traficului de persoane care nu produce bani, care nu este rezultatul unei tranzacții, pentru că este o piață pentru victimele acestea, cu cerere și ofertă. Există legislație la nivel european și sunt de acord cu eurodeputații că provocarea o reprezintă punerea sa în aplicare și nu doar textul de lege. Legea în sine este cuprinzătoare, inovatoare, este progresistă, vizionară și deja are opt ani vechime. Deci încă de pe atunci lucrurile acestea erau avute în vedere. Deci este important să avem în vedere, la trans, să avem, avem în vedere transpunerea, dar și punerea în aplicare a acestei directive pentru a face cu adevărat diferența în favoarea acestor victime. Știm de pe urma acestui raport că s-au făcut multe eforturi de către statele membre, dar mai este mult până departe. Și m-aș referi la un singur lucru referitor la accesul condiționat la asistență și sprijin pentru victime acesta nu trebuie să, asistența și sprijinul nu trebuie să fie condiționată de, asiste, de participarea lor la închete. Nu. Asta rămâne însă încă o provocare la nivelul statelor membre. Apoi, în ce privește platformele sociale pentru combaterea traficului de persoane, avem foarte multe ONG-uri implicate. Uh, ceea ce arată că ne interesează problema victimelor. Sunt oameni care lucrează pentru a susține drepturile și protejarea victimelor. În progres, raportul de progres, Comisia a preluat informații de la organizații ale societății civile. Ce ne spune nouă societatea civilă, așa cum se arată în raport, este că provocările identificate cuprind identificarea copiilor victime ale traficului de persoane proceduri și considerații inadecvate pentru găsirea soluțiilor pentru rezolvarea problemei acestor copii care sunt victimele traficului sau situații în care victimele nu sunt identificate, ori nu au acces la punerea în aplicare a drepturilor lor, acces la compensare, lipsa de um, cazare și de cazare care să reflecte condițiile specifice sexului din care fac parte persoanele respective. Deci e nevoie de sprijin în continuare pentru statele membre, așa încât ele să pună în aplicare această directivă și trebuie desigur monitorizată aplicarea sa potrivit competențelor și, de asemenea, luate măsurile adecvate. Apoi am analizat strategia Uniunii Europene pentru 2020 2016-2016 pentru a vedea ce a produs ea și a produs multe lucruri. Desigur, accentul trebuie pus pe drepturile victimelor. Avem un studiu pe marginea acestui subiect, în special care vizează copiii. Agenția pentru Drepturile Fundamentale a contribuit și ea. Avem un manual pentru asistența care trebuie acordată copiilor, victimelor de victimelor traficului, cu o listă întreagă de aceste, a categoriilor acestor victime. Punem accentul în permanență pe importanța mecanismului de transmitere uh, la nivel național și transnațional, pentru că trebuie să putem sprijini victimele mai bine și asta este o provocare uriașă. Trebuie să dezvoltăm modele de cooperare pentru aceste mecanisme de transmitere uh, națională și transnațională. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut. Avem o comunicare în care am stabilit care sunt prioritățile noastre noi. Una dintre cele trei priorități cheie pe care ni le-am stabilit este tocmai asigurarea unui acces mai bun la, la punerea în aplicare a drepturilor victimelor traficului. Și uh, va, vă va parveni și dumneavoastră în Parlamentul European acest studiu cât de curând. Însă, e important să luăm deja primele măsuri pentru a ne asigura că victimele sunt corect identificate și sunt tratate ca niște părți egale. Este fundamental, trebuie să ne asigurăm că oamenii aceștia au dreptul, au acces la aplicarea drepturilor lor și că drepturilor lor sunt puse în aplicare. Voi încheia spunând câteva cuvinte în legătură cu faptul că avem o uh, legislație bună și ambițioasă. Mulțumesc și Parlamentului European pentru asta și pentru mm, angajamentul cu care urmăriți această problemă. În domeniul acesta avem deci o legislație bună pe hârtie, dar problema o reprezintă punerea în aplicare. Și dumneavoastră în Parlamentul European repetați mereu și noi spunem, pentru victime este prea târziu. Când sunt victime e deja prea târziu. Trebuie să ne concentrăm pe prevenire. Această infracțiune produce profituri astronomice. Avem un raport în care se stabilește o descriere a legislației naționale prin care se, se penalizează uh, aceste activități de trafic de persoane. Din raportul acesta știm că peisajul juridic este foarte divers, ceea ce uh, contribuie la descurajarea uh, ceea ce nu contribuie la descurajarea acestui fenomen. Nu există victime dacă nu există profit. Când cumperi o astfel de persoană, știi foarte bine că ea este victimă. Avem o legislație, nu avem o legislație pentru situația în care persoana este deja victimă. Doamna, domnul comisar Avramopoulos a arătat asta de foarte multe ori. Nu putem accepta și încuraja cultura impunității. Acesta trebuie să se încheie. Și subiectul acesta face parte și din comunicarea prezentată în 4 decembrie Cred că nimeni nu poate spune că nu trebuie să se încheie această cultură a impunității. Avem procesele necesare, avem instrumentele necesare, legislația necesară când este vorba de traficul de persoane, pentru a ajuta pe oamenii aceștia, pentru a-i asista să se reintegreze uh, și pentru a îi uh, ajuta să iasă din acest lanț cumplit al traficului de persoane. Dar înainte de toate, este important să prevenim să se întâmple așa ceva și mulțumesc din toată inima Comisiei pentru munca depusă pe marginea acestui subiect. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult doamnei Vasiliadu și acum îi dau cuvântul domnului Javier Tias Baeda, care este cercetător și uh, se ocupă de problema aceasta a drepturilor victimelor. 10 minute, aveți cuvântul. Voi a centrarme... Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru invitație și vreau să spun că mă voi centra pe două elemente esențiale în intervenția mea. În primul rând, felul în care au fost uh, tratate victimele terorismului în uh, regiunea uh, spaniolă a țării Vașilor și, în al doilea rând, nevoia de justiție și dreptate pentru toate uh, victimele. Uh, aceasta este o revendicare fundamentală pentru toate victimele terorismului. În cazul uh, specific al Spaniei și al țării Vaștilor, după cum știți uh, foarte bine, a fost vorba de un terorism pe termen lung, pe o perioadă de 50 de ani, care a dus la peste 800 de victime mortale și uh, foarte multe daune publice, economice și morale. Uh, aș vrea să vorbesc aici despre felul în care s-a implementat uh, ajutorul pentru victimele terorismului în această regiune. Trebuie să ne gândim că întreaga familie este practic traumatizată într-o astfel de situație și evenimentul se produce în mod brusc, inesperat și imposibil de controlat, care pune în pericol integritatea persoanei respective. Este vorba de un eveniment pe care nimeni nu-l așteaptă, pentru că nu e vorba din evenimentele obișnuite care pot apărea în viață. În cazul atentatelor teroriste, Ah, ah. dispariția încrederii în ființele umane este absolut esențială. Dispare senzația de solidaritate și de încredere în celelalte persoane și acesta este esențial. Această pierdere a siguranței, a încrederii în uh, ceilalți uh, este mult mai mare decât pierderile materiale. Pierderea de încredere în persoane, în instituții, în credințe sau idealuri de viață. Toate acestea sunt elemente care trebuie analizate îndeaproape din punctul de vedere al consecințelor psihologice pentru victimele respective. Persoanele care uh, sunt victime ale terorismului au nevoie de o susținere specifică, uh, specială, pentru că uh, viața lor se poate reclădi pe trei uh, piloni fundamentali. În primul rând, uh, susținerea uh, socială care trebuie oferită. Uh, de aceea e nevoie de uh, un ajutor uh, special în acest sens pentru a depăși trauma. Iată de ce spuneam că intervenția societății și solidaritatea uh, celorlalți este esențial, este un factor de mediere pentru a-și reclădi uh, viața și reprezintă uh, un element esențial pentru a continua viața. Vreau să uh, vă spun că această chestiune a afectat, uh, bineînțeles, în mod special Spania și a avut consecințe la nivel european. Este vorba de consecințe în special pentru societatea uh, din țara Vaștilor timp de 50 de ani. Impactul asupra victimelor uh, a reprezentat o realitate cu totul și cu totul specială, pentru că de cele mai multe ori victimele din țara vaștilor au primit uh, doar un ajutor din partea uh, prietenilor, a cercului de prieteni și a familiei. Timp îndelungat era foarte greu să găsești un ajutor, o susținere care să depășească acest cerc al familiei. Iată de ce trebuie să spunem că victimele terorismului, în special în țara vaștilor, au fost supuse unui proces de victimizare mult mai mare decât în uh, restul uh, Spaniei. Pentru că uh, atunci când cel care a realizat atentatul este eliberat după ispășirea pedepsei și este pus în libertate în zona în care locuiesc și victimele aceasta e clar că aduce un proces de victimizare și mai mare pentru aceștia. Victima se confruntă cu o nouă situație de uh, debilitate și de multe ori victimele terorismului în țara vaștilor nu au avut parte de un ajutor real care să îi facă să depășească acest proces de victimizare. După cum spuneam, atunci când e vorba de victime a, a cărora le-au fost omorât părintele și după ce revin la muncă, sunt supuse unei hărțuiri suplimentare din partea a, colegilor de lucru, aceasta, bineînțeles, întărește și mai mult acest proces de victimizare. Societatea vaștilor, practic, a supus unui proces de dezumanizare a aceste victime, fie prin indiferență, fie prin hărțuire propriu-zisă. Aceasta a dus uh, câteodată chiar la sinucideri uh, uh, din partea acestor victime ale terorismului, pentru că nu mai puteau tolera situația respectivă. E clar că există un îndrumar care trebuie respectat uh, pentru a ajuta victimele terorismului. În primul rând este acela de a renunța la propria ideologie uh, politică pentru a întări empatia și limbajul. Limbajul utilizat este esențial și uh, acest criteriu nu a fost neapărat îndeplinit în centrele de ajutor acordate victimelor în țara Vaștilor. De multe ori se utilizează un limbaj care a, pune sub semnul întrebării ceea ce se spune. Un limbaj a, uneori prea corect din punct de vedere politic sau care practic nu acceptă cele întâmplate. Atunci când e vorba de asasinate se utilizează conceptul de moarte și nu asasinat, de exemplu, când uh, se vorbește de execuții în loc de asasinate uh, și așa mai departe. De aceea, abordarea unei victime a terorismului în țara Baștilor prezintă o dificultate suplimentară față de alte victime din restul Spaniei, pentru că există uh, această atitudine și din partea populației. Există un număr uh, susținut de persoane care susține terorismul și aceasta se reflectă nu doar în trecut, ci și în prezent, pentru că știm că situația uh, grupării teroriste ETA nu este chiar rezolvată în ziua de astăzi. Pe de altă parte, abordarea trebuie să fie uh, sinceră, plină de compasiune și empatie. E clar că este o situație traumatică Uh, pentru orice persoană, dar um, atunci când atitudinea din partea societății uh, nu este optimă, e clar că procesul de victimizare se uh, dublează. În a doua parte a intervenției mele, așa să mă centrez pe ceea ce se întâmplă în general cu toate victimele terorismului. În țara vaștilor, victimele terorismului știu că nu există nicio legislație care să le susțină drepturile pe deplin. Iar această imposibilitate nu face însă imposibilă intervenția în justiție care reprezintă o atitudine cu funcție terapeutică pentru familie și victimele terorismului. Trebuie să spunem lucrurile uh, cu claritate. Faptul că nu se poate face uh, justiție în țara vașilor înseamnă că trebuie să se caute alte mijloace de reconciliere la nivelul societății Uh, pentru că nu se poate accepta un atentat uh, pentru care să nu se ofere compensații. Victimele terorismului consideră că uh, justiția trebuie să ofere dreptate tocmai pentru a avea această funcție terapeutică. E nevoie de o justiție eficientă, solvabilă și rolul asociațiilor pentru victimele terorismului a fost esențial în acest sens. A fost uh, recunoscut de altfel la nivel statal. Reprezentantul Națiunilor Unite uh, s-a centrat pe această problemă a terorismului, care nu este reprezentată doar de o persoană concretă, ci de toate victimele terorismului care trebuie să joace un rol activ în cadrul societății și la Parlamentul European, în directiva despre care discutăm asta, se recunoaște rolul esențial al victimelor în ceea ce privește procesul de justiție. Există un exemplu relevant aici, așa că aș vrea să vorbesc de cei Uh, cele 379 de asasinate realizate de ETA, care încă nu au fost uh, soluționate în justiție, aproape 40% din numărul total de asasinate. Deci aproape jumătate din aceste asasinate nu au fost încă rezolvate. E adevărat că e nevoie de instrumente suplimentare care să ducă la soluții judiciare. De multe ori, aceste cazuri nerezolvate ar putea fi soluționate printr-o mai bună cooperare între diversele instanțe. Cooperare care a fost însă foarte redusă în cazul teroriștilor uh, din gruparea ETA. În uh, rezoluția din 1996 uh, se recomandă statelor membre să ceară o cooperare procedurală tocmai pentru clarificarea informațiilor oferite de către membrii organizațiilor criminale și aceasta la nivel transfrontalier. Sarcina cea mai urgentă este aceea de a redefini sistemul de libertăți fundamentale și de a-l implementa cu adevărat. În încheiere, Cred că ar trebui să spunem că nu putem vorbi despre o pace definitivă în Spania și în special în țara vașilor dacă teroriștii nu își îndeplinesc pedepsele și dacă nu facem tot ce putem pentru a pune capăt uh, tuturor acelor crime teroriste care nu au fost rezolvate, dacă nu o recunoaștem că teroriștii până la urmă au fost înfrânți și dacă nu ne asumăm responsabilitatea la nivel colectiv. pentru că avem tot dreptul ca uh, victimele terorismului să ceară ca fiii lor să nu fie afectați și pe viitor. Mulțumesc, domnule Diaz Bada, și acum am să dau cuvântul domnului Kenneth Nonsayen de la Universitatea din Turcu. Vă rog, domnule doctor Nosenen, vă dau cuvântul. Uh, could I please have the slides that uh, are provided? Uh... Thank you. And thank you for the comment. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc Parlamentului European pentru angajamentul său în uh, eforturile de protejare a drepturilor victimelor și de combaterea traficului de persoane. Voi încerca să acopăr numeroase subiecte voi dedica o parte din timpul care mi-a fost alocat încercării de a descrie modelele de modelele juridice pentru victimele obișnuite și victimele traficului de persoane și apoi voi discuta și despre câteva probleme care au fost identificate în studiul privind uh, punerea în aplicare. V-aș reaminti foarte succint că am parcurs o evoluție uriașă în materie de drept penal. Statul pedepsea infractorii și pe cei care se opuneau uh, puterii statale în orice fel. Acum avem o cu totul altă abordare în ceea ce privește legislația privind drepturile omului și legislația europeană. Victimele sunt acum în centrul uh, sistemului de drept. Bine, poate nu chiar cu totul, probabil că perfecțiunea nu o să o atingem niciodată. Lucrurile trebuie echilibrate. Trebuie să existe un echilibru între drepturile victimelor, dar și drepturilor, drepturile uh, infractorilor. La articolul 82 din TFUE găsim temeiul juridic pentru directiva privind victimele, unde și acolo se vorbește despre echilibrul dintre drepturile victimelor și ale infractorilor. Din punct de vedere tradițional, se pune accentul în foarte mare măsură pe drepturile infractorilor și asta tinde să domine practica juridică. De aceea trebuie echilibrat un, uh, trebuie găsit un echilibru corect, ce este echitabil și ce nu într-un proces. Vorbim în special de victime vulnerabile, pentru că trebuie în acest caz să găsim un alt punct de echilibru din punctul meu de vedere între cele două categorii de drepturi. Când vorbim despre directiva privind victimele, E vorba de un instrument juridic clar menit să îmbunătățească situația victimelor, ca să le zic așa, obișnuite. Dar se face o trimitere foarte puternică acolo, în uh, textul acestei directive, și la victimele vulnerabile. Pe de altă parte, Avem o serie întreagă de documente juridice care se concentrează pe diferitele grupuri de victime. Această abordare își are începuturile în politicile dedicate grupurilor vulnerabile și situațiilor de acest fel, în care anumite grupuri de persoane au devenit vulnerabile prin statutul lor, prin relațiile pe care le aveau cu făptașii. Și acestor oameni li se negase accesul la drepturile proprii. Când vorbim de persoanele care comit abuzuri, împotriva acestor victime vulnerabile, persoanele care comit abuzuri se bucură de practic impunitate juridică în dreptul penal. E aproape o tradiție. Cu asta ne confruntăm. Ușor, ușor însă lucrurile încep să evolueze și există o recunoaștere a grupurilor de victime vulnerabile și a drepturilor acestora, dar se constată că există uh, situații în care nu sunt urmărite penal uh, persoanele care comit abuzuri sau nu sunt condamnate în cele din urmă. De aceea, victimele se tem de făptași, deseori au o capacitate foarte limitată de a acționa, ceea ce le împiedică să și raporteze infracțiunile comise împotriva lor. Vă pot spune că eu am lucrat foarte mult cu astfel de persoane și în domeniul acesta al asistenței acordate victimelor infracțiunilor sexuale și așa mai departe și deseori problema se centrează în jurul fricii atunci când trebuie să raportezi la poliție o infracțiune împotriva ta. Astfel de victime au nevoie de recunoaștere înainte de toate, dar și de servicii de sprijin dedicate. Există două tipuri de directive în cadrul legislației europene. Avem, pe de-o parte, directiva privind victimele, în care se definesc persoanele vulnerabile, cei care trebuie considerați victime vulnerabile și avem un alt set de directive cu privire la situațiile specifice și la categoriile de infracțiuni punctuale, de exemplu directiva privind abuzul sexual împotriva copiilor, directiva privind traficul de persoane, directiva pentru combaterea terorismului și așa mai departe. Aceste două seturi de instrumente legislative diferă Așadar, punerea în aplicare a legislației trebuie să răspundă întrebării dacă nu cumva cele două seturi de instrumente n-ar trebui să fie armonizate. Directiva privind abuzul uh, împotriva copiilor, împotriva terorismului, reprezintă instrumente de drept penal. În ce privește violența împotriva femeilor, se aplică aceeași logică. Și aici este evidentă nevoia de a lua măsuri împotriva infracțiuni, acestor infracțiuni. Însă problema cu aceste instrumente este că deseori măsurile îndreptate împotriva infracțiunii propriu-zise sunt mai importante decât uh, măsurile îndreptate spre protejarea victimelor. De aceea spuneam că aceste două seturi de directive ar trebui cumva armonizate, puse în acord unele cu celelalte. Vorbeam mai devreme de recunoașterea victimelor vulnerabile. Aici un element important îl reprezintă lipsa de coordonare între cei care au competențe să ia măsuri pe teren. Și aici golul acesta este umplut de ONG-uri. Ele acționează acolo unde statele nu o fac. Există o problemă la nivelul accesului la servicii însă, în special în ce privește cazurile victimelor vulnerabile, unde ar trebui să dispunem de un model mult mai clar de lucru. Din punctul de vedere al drepturilor omului, coordonarea întregului sistem este o problemă de care ar trebui să se ocupe statul și cred că acesta este un element foarte clar. N-ar trebui ca aceste lucruri să, să fie lăsate cumva să se dezvolte pe picior, așa, spontan. În ce privește problema raportării, e un lucru care s-a spus mereu. Subraportarea acestor infracțiuni este un fenomen deseori întâlnit în cazul victimelor vulnerabile și el provine din faptul că statele, întrucâtva, au externalizat această acțiune de protejare a drepturilor victimelor vulnerabile către ONG-uri. Dar mai, mai apare o problemă aici. Care, ce, ce putem considera, care putem considera că este prima întâlnire? Pentru că vorba aici de victime care deseori au fost obiectul unor abuzuri repetate. Deci trebuie, trebuie văzut de unde trebuie pornit. Și aici este important să știe lucrul acesta și procurorii și judecătorii. Așadar, cred că într-un fel mai merită menționat și că ar trebui acționat din oficiu. Ar trebui să existe un sistem automat de atenționare, de informare autorităților. Cred că iarăși e un lucru foarte important pentru a ajuta vechimele. Așa că vă mulțumesc pentru atenție. And, uh, now... Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Nusianen, și acum îi dau cuvântul doamnei Elisabeth Crahuleci, care este șeful Oficiului de Politici Publice ale EMETA din Bruxelles și vicepreședinte al Task Force-ului privind inițiativele de gen al Camerei de Comerț al Statelor Unite în Uniunea Europeană, însă astăzi va vorbi în nume propriu, ne va vorbi despre experiența personală în calitatea sa de victimă a terorismului. Îi urăm un călduros bun venit și tot sprijinul nostru, așa că Vă dau cuvântul pentru următoarele 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Parlamentului European și tuturor factorilor de decizie la nivel european pentru această temă importantă care a fost introdusă pe ordine de zi. Asta o spun la aproape 2 ani de la atentatul terorist de la Țaventem. Dacă uh, nu știți, pe 22 martie 2016 mă aflam acolo și la aproape 2 ani distanță am senzația că aproape am uitat de ce s-a întâmplat atunci. Și am să vă dau și câteva exemple pentru a vă explica acest lucru. Sunt cetățean american, uh, mă aflu la Bruxelles, uh, am locuința la Bruxelles de 5 ani de zile și uh, la origine sunt din Ungaria. Fata mea are 9 ani, cea care trăiește și a fost impactată puternic de ce s-a întâmplat și am văzut astăzi uh, că se consideră uh, victime uh, cei care au trecut peste astfel de evenimente și cred că și fata mea, care era relativ mică, poate fi considerată ca fiind o victimă a terorismului, pentru că a fost foarte greu să treacă peste asta. De formație sunt economist, sunt fost diplomat, am lucrat pentru Națiunile Unite, am lucrat în mai multe organizații și aceasta o spun pentru că nu am renunțat, ci am revenit la normalitate, la realitate cât de repede am putut. Aceasta a fost alegerea mea și în ceea ce privește susținerea pe care am primit-o, pot să spun că salut această directivă și tot ce se întâmplă la nivel european, însă mi se pare extrem de important să spun că susținerea pe care am primit-o a fost din partea familiei, a prietenilor și a angajatorului meu, cărora vreau să le mulțumesc, pentru că, din păcate, nu a existat o altfel de susținere. Am fost uh, internată timp de trei săptămâni nu știu dacă puteți uh, uh, prezenta slide-urile pe care le-am pregătit. Uh, sunt poze neprofesioniste, fără texte, doar câteva poze pentru a vă arăta cum se poate schimba viața unei persoane de la o zi la alta. Poza pe care ați văzut-o mai devreme era atunci când mă aflam la spital și la spital pot să spun că am fost, uh, am primit uh, susținere de plină timp de trei săptămâni. Vreau să mulțumesc doctorilor, asistentelor medicale și tuturor celor de acolo. Însă, la uh, două săptămâni după ce am părăsit spitalul, am rămas singură cu problemele mele. Și iată, următoarea poză, care mi se pare și ea importantă, după cum vedeți, la momentul acela mă aflam într-un apartament la etajul al doilea, ceea ce de fapt era ca și cum ar fi fost al treilea etaj, fără lift, deci trei luni de zile nu am putut uh, părăsi uh, locuința mea fără să am susținere din afară, ceea ce însemna ambulanță pentru controlele medicale, iar prietenii mei care veneau din lumea întreagă să mă viziteze și să mă ajute să, să ies afară. pentru, uh, pentru că din când în când mă duceam la serviciu ca să scap de toate ideile negre care îmi treceau prin minte. Cred că este important să demonstrăm, cel puțin în cazul meu, dar cred că și pentru alte victime, pentru că nu se pune problema neapărat dacă am fost victime sau nu. Există dovezi foarte clare, poliția și toată lumea le cunoaște. Însă Acestea fiind spuse, nu am primit niciun alt fel de ajutor, nimeni n-a venit să mă întrebe dacă am nevoie de ceva, am primit doar uh, un e-mail de la un comisar pentru susținerea victimelor. Uh, am fost foarte fericită pentru că mi s-a și telefonat odată, dar uh, nu am primit decât un e-mail în care am primit un document cu mai multe pagini pe care trebuia să-l completez pentru a primi o susținere financiară imediată. Și bineînțeles că la momentul acela nu eram în stare să o fac, să completez formularele, așa că nu am primit niciun fel de ajutor financiar. La uh, aeroport, pe de altă parte, îmi pierdusem totul, îmi pierdusem cărțile de credit, tot ce aveam, practic am fugit și am lăsat totul acolo, sau mă rog, am, am lăsat totul acolo. Uh, și uh, singurele dovezi, singurele uh, documente pe care le aveam uh, au fost distruse complet, care erau în valiza mea. Și vreau să mulțumesc uh, unui prieten care m-a ajutat după aceea, pentru că îmi pierdusem totul, documentele, cărțile uh, de credit și mă aflam într-o țară străină, uh, mama cu o, un copil, fără bani, fără niciun document. Uh, fără susținerea familiei uh, și a colegilor, pur și simplu nu aș fi supraviețuit și n-aș mai fi fost în stare să vin astăzi aici. De ce mi se pare important să menționez aceste lucruri? Poate mulți dintre dumneavoastră considerați și am auzit că și Comisia și Parlamentul lucrează pe marginea mai multor elemente pentru victime, printre care și ajutorul financiar. Și pot să vă spun că după 2 ani de zile n-am primit încă niciun fel de ajutor financiar. Am uh, trecut uh, uh, pe la mai mulți medici de la diverse companii de asigurare, de la 10 companii respectiv și de fiecare dată trebuia să o iau de la capăt, să explic prin ce trecusem, ce mi se întâmplase și să retrăiesc din nou toată acea experiență groasnică odată și încă o dată. Aceasta nu m-a ajutat deloc să mă recuperez. În loc să trebuiască să mă întorc de fiecare dată la acel moment zero, la ce s-a întâmplat, uh, era clar că aceasta nu m-a ajutat niciun fel să merg mai departe. Deci, uh, peste uh, 10 vizite din partea doctorilor de la uh, aceste companii de asigurări, uh, după prima vizită pot să spun că am avut un atac de panică, pentru că doctorul mă întreba fără încetare și mi se spunea cât de important este să fiu întrebată, dar pe de altă parte toată lumea știa că mă aflasem acolo și că fusesem rănită și am rămas pe mâna celor de la companiile de asigurări. Cheltuielile medicale au fost acoperite până la urmă, dar cred că e clar pentru toată lumea că dacă vorbim despre astfel de termeni, uh, uh, ceea ce am pierdut din punct de vedere material nu este singura pierdere a, a victimelor sau rănile pe care le avem fizice. Există multe alte feluri de pierderi. Uh, din punct de vedere profesional, de exemplu, pentru mine acest lucru s-a întâmplat pentru prima oară. pentru că eu așteptam să fiu promovată, ceea ce nu s-a întâmplat la momentul acela. A trebuit să mă retrag și sper și astăzi ca într-o bună zi să pot să revin și să fiu promovată așa cum meritam. Acestea doar sunt uh, câteva elemente, drept exemplu. Puteți vedea acum uh, Ați văzut în slide-ul anterior uh, rana mea, aceasta este familia mea și mai am și câteva poze pe care le-am adus pentru a arăta că mergeam cu scaunul cu rotile. Uh, medicii de la companiile de asigurări știau asta foarte bine și cu uh, toate astea continuau în continuare cu interogatoriul pot să vă spun uh, că mai am încă astfel, trei, astfel de vizite programate, trei uh, vizite din partea doctorilor de la companii și deocamdată niciun ajutor financiar. Poza pe care ați văzut-o cu anterioritate era atunci când s-a organizat uh, o vizită a președintelui Ungariei. Am fost invitată la un restaurant foarte frumos și toată lumea din partea guvernului maghiar m-a susținut foarte mult, uh, Ungaria fiind uh, țara mea de origine, uh, ambasadorul m-a sunat, mi-a oferit transportul pentru a mă întoarce în Ungaria, însă aceasta nu era o opțiune viabilă pentru mine, pentru că am reședință aici în Belgia, am o fată cu mine, sunt aici de 5 ani și nu pot să o iau de la capăt să mă mut în altă țară. În poza anterioară pe care ați văzut-o, uh, mă aflam la etajul de sus, nu eram în stare să mă deplasez singură, așa că a trebuit să iau o decizie, să mă mut, să cumpăr un alt apartament uh, cu acces uh, direct aproape de școala fetei și Uh, de altfel, aceasta îmi depășea cu mult uh, capacitatea financiară de care dispuneam, dar a trebuit să o fac uh, pentru a supraviețui. Și aceasta, bineînțeles, am făcut-o cu ajutorul unui împrumut pe care acum trebuie să îl plătesc în rate. Toate acestea sunt consecințe directe ale terorismului. Pentru a încheia această intervenție, nu vreau să fac recomandări, pentru că nu cred că este cazul. Dar cred că sunt anumite instrumente anumite elemente simple de găsit care m-ar fi ajutat foarte mult uh, la acel moment. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat uh, acel punct de contact unic, care ar fi extrem de important pentru victime, pentru a oferi asistență legală, chestiuni legate de asigurare, de compensații. Toate aceste responsabilități n-ar trebui să fie pe umerii acelei persoane care uh, și așa din greu încearcă să se întoarcă la realitate. Și asta dincolo de, de daunele fizice, trebuie să ne gândim și la daunele uh, emoționale, psihologice. Bineînțeles, există și problema compensațiilor. E nevoie de uh, un avans financiar, de bani, fără să trebuiască să ți se ceară documente suplimentare, ceea ce e clar că uh, Uh, reprezintă un obstacol pentru cineva care se află în spital și uh, suferind. Eu, uh, de exemplu, care eram mamă singură cu un copil în sarcina mea și avut nevoie de o susținere pentru familie, mama mea m-a ajutat și am avut noroc, sunt norocoasă, dar sunt sigură că există alte persoane care nu sunt la fel de norocoase ca mine. Iată ce mi se pare important de menționat aici în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc în încheiere încă o dată pentru că ați organizat această dezbatere atât de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Crahuleț, uh, pentru felul în care ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Aveți toată simpatia noastră și acum trecem la schimbul de opinii. Mai avem ceva timp pentru întrebări din partea membrilor acestei comisii. Ana, te rog. Și vreau să vă limitați la două minute pe intervenție, pentru că la 12.30 strict încheiem această ședință, pentru că avem uh, ședința coordonatorilor. Deci vă rog foarte succint. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați furnizat. A fost deosebit de interesant fost evident important, dar uh, și foarte trist să auzim toate acestea. Aș avea o întrebare către doamna doctor Miria Vasiliadu. A vorbit foarte mult despre traficul de persoane. Spunea că sunt state membre care au implementat legislația cu privire la traficul de persoane din 2011 foarte diferențiat. Și este foarte greu când vrei să ai o legislație unitară. Ne puteți spune ce putem face noi pentru ca la implementarea acestor prevederi legale statele membre să aplice aceeași unitate de măsură? Au trecut mulți ani de la această lege și am tot discutat despre ea. Ziceam că ar fi poate util dacă prevederile acestea ar putea fi prelucrate ceva mai repede decât era prevăzut. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Depre și apoi doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost uh, foarte impresionat de martoria pe care am auzit-o astăzi din partea uh, victimei terorismului, care tocmai a vorbit. Și sunt uh, surprins neplăcut de toate problemele cu care s-a confruntat aici la noi în țară. Noi am fost cu totul surprinși de ce s-a întâmplat, nu aveam un dispozitiv uh, funcțional. E clar că între timp am încercat să îmbunătățim lucrurile, în special pentru a înființa acel punct de contact uh, unic, care acum ar putea deveni operațional. Intervenția dumneavoastră însă a uh, pus în relief și alte elemente în ceea ce privește victimele atentatelor terorisme și anume a pus accentul pe uh, procesul de după și care uh, include toate cele îngrijiri, asistență, susținere, care nu este neapărat inclusă în asigurarea uh, socială. Deci, încercăm să um, ajungem la nivel european la o măsură care să armonizeze toate aceste elemente pentru a mobiliza fondurile necesare în vederea ajutorării victimelor terorismului, pentru a, ca aceștia să fie asistați în diverse aspecte, incluzând aici și acele elemente psihologice și traumatice în care apar în urma atentatului. Deci e clar, uh, nici nu mai e voie să, nevoie să o spun. Vom întări eforturile noastre în acest sens. Mulțumesc, doamna Gomes. I, I, I thank... Mulțumesc. Mulțumesc tuturor victimelor care ne-au împărtășit experiența lor și mă simt cetățeana Bruxellesului cumva, măcar pe jumătate, așa că sunt profund șocată de ce ne-a povestit prietena noastră din Ungaria despre ororile prin care a trecut. Eu sunt din Portugalia. În Portugalia am avut incendii oribile în această vară. Au, și-a pierdut viața mai bine de 100 de persoane, mai bine de 200 de răniți. Un lucru important pe care spun victimele este că, pentru supraviețuitori, contează sprijinul psihologic oferit de autoritățile noastre. M-a frapat că ați menționat la recomandări că ar fi fost util să vină o asistentă la dumneavoastră, de dincolo de uh, compensații financiare și așa mai departe. Credeți că n-ar fi nevoie de sprijin psihologic? Pe mine mă șochează felul în care victimele din țara mea spuneau acum de Crăciun că era important să poată face față pierderii suferite și prin intermediul sprijinului psihologic. Pentru asta e nevoie de o recomandare specifică. Nu credeți că e relevant? Ce părere aveți? Mai ales când discutăm despre atacuri teroriste și victime. Mulțumim! Doamna Jiménez Becerril Barrio. The floor. Sí, es este el, el micro. Yes. Sí. Eh, eh, bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, puteți să dați drumul la celălalt microfon, vă rog, este celălalt. Acum e bine. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, celor uh, prezenți astăzi aici, raportorilor și tuturor colegilor, raportorilor din umbră, tuturor celor care au participat la această audiere. Am strâns foarte multe informații, idei importante pe care le vom utiliza ulterior pentru a îmbunătăți uh, textul nostru, pentru revizuirea acestei directive. Am uh, strâns informații de la categorii uh, diferite de victime. Am avut ocazia de mai multe ori să uh, discut cu coordonatoarea pentru traficul cu ființe umane și cred că există niște recomandări pe care le putem include pentru violența de gen. Toate aceste idei care au apărut în dezbaterea de astăzi sunt esențiale pentru noi. s-au spus aici uh, cuvinte foarte importante pentru mine. S-a vorbit despre justiție, despre lipsa justiției, despre impunitate, despre lipsa denunțurilor, despre nevoia de coordonare uh, la nivelul statelor membre, că nu se poate face totul uh, din partea ONG-urilor sau asociațiilor care e adevărat că fac multe, cel puțin în țara mea, în Spania, dar nu este suficient. Statele trebuie să se implice. S-a menționat aici nevoia de a avea un punct unic de contact, așa cum am spus-o și noi. Este un element pe care l-am inclus deja și se află în uh, amendamentele noastre în cazul victimelor terorismului se menționează faptul că e nevoie de acest uh, punct unic de contact și de nevoia de coordonare. Pe de altă parte, se menționează și nevoia de armonizare a asistenței oferite, pentru că de multe ori există o diversitate în funcție de regiune sau de stat membru. În același sens, uh, s-a inclus aici nevoia de un fond unic pentru victimele terorismului. Deci uh, vom încerca uh, să evităm acest calvar al victimei care face ca procesul de victimizare și de stigmatizare acesteia să fie uh, dublat sau chiar uh, triplicat. Mulțumesc. Și acum doamna Stevens, care este ultima intervenție, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, eu voi fi foarte succintă. Doresc să mulțumesc sincer doamnei pentru mărturia curajoasă. Aveți toată compasiunea mea față de ceea ce ați uh, resimțit și față de uh, neajunsurile care persistă în Belgia. De, sunt, de, sunt de multă vreme. E bine că guvernul a făcut acum obligatoriu ca victimele să primească mai, bune, mai bun sprijin. Deci, aceste lucruri nu mai trebuie să treneze. Dumneavoastră nu meritați să uh, trăiți în asemenea situații. Și sper ca pe viitor să puteți fi ajutată în modul corespunzător și corect, cu compensațiile necesare, pentru că ați suferit. Ați suferit foarte mult. și ați suferit pe urmă unui fapt de care nu vă faceți vinovată în nici un fel. E important să se acționeze rapid, la nivel de asigurare, iar întrebările noastre trebuie să primească un răspuns, fiindcă felul în care ați fost tratată este inacceptabil. Deci, împreună cu dumneavoastră, sper să putem remedia situația rapid și sper ca Comisia și toate statele membre să poată fi abordate în așa fel încât directiva să fie implementată cât mai bine. Victimele să beneficieze de sprijin indiferent de uh, proveniență, indiferent de locul în care au avut de suferit. Nu de asta trebuie să depindă dacă primești mai mult sau mai puțin sprijin. Aveți uh, uh tot sprijinul meu. Vă mulțumesc. Thank you very much. So we... Mulțumim. Am terminat cu intervențiile. Per total avem uh, șase, ne rămân șase minute. Am identificat o întrebare directă către doamna Vasiliadu și doamna Crahuleț va primi uh, cuvântul. Trei minute fiecare. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebare. Este important să ne amintim că directiva este despre niște standarde minime, un instrument excelent și totuși unul uh, cu implementare diferențiată în statele membre. Ce facem noi cu comunicarea publicată pe 4 decembrie? Încercăm să găsim mijloace prin care să susținem statele membre în ceea ce a rămas de făcut. Adică, dorim să oferim linii directoare statelor membre, orientare, mai ales în ceea ce este măsurile specifice de gen cu privire la sprijinul acordat victimelor și în cooperare cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Să avem uh, uh, orientări practice pentru a preîntâmpina traficul de copii. Vrem să funcționeze mai bine uh, mecanisme naționale și transnaționale pentru a identifica mult mai bine victimele. Autoritățile naționale sunt sfătuite pe concepte cheie legate de trafic pentru a se îmbunătăți la nivel operațional. Finanțăm construirea de capacități, schimbul de bune practici, dar și pentru toate acestea, până la urmă, trebuie să um, construim pas cu pas un rezultat. Avem un prim raport pe progres și vrem ca prin uh, sfaturi, orientări, consiliere să ajutăm, să sprijinim, la, um, să sprijinim o mai bună implementare a acestor uh, norme din directivă. Deci de aceea avem această comunicare. Mă opresc la un minut și jumătate, vedeți. Mulțumim foarte mult, doamna Crahuleț. Vă răspunde despre psiholog și dacă e important este foarte important. Vă spuneam, după ce am părăsit spitalul de la Anvers, n-am primit niciun fel de orientare. Adică, cum să găsesc un psiholog într-o țară străină specializat pe stresul post-traumatic. Colegii mei din SUA m-au ajutat să găsesc o rețea internațională unde să găsesc pe cineva care să vorbească engleză. Deci m-au ajutat prietenii mei fără doar și foarte important, dar la nivel practic e totul <laughs> mult mai important. Deci, uh, psihologul e el important, dar mai uh, bine e să-l și știi să-l găsești. M-am întors în octombrie 2016 cu jumătate de normă la muncă. Vă dați seama, nu îmi revenisem complet. Eram cu jumătate de normă, uh, am considerat însă că a merge înapoi la muncă era ca și cum aș vindeca pe jumătate. M-a ajutat foarte mult, a ajutat-o și pe fica mea, fiindcă și ea voia să mă întorc uh, la realitate. Și la muncă m-am simțit utilă. Mulțumesc! Very much. Mulțumim foarte mult! Mulțumiri tuturor experților pentru muncă, pentru contribuție Iată, prin cercetarea dumneavoastră, experiența personală, cercetarea în teritoriu, ne-ați oferit eh, lucruri deosebit de utile, pe care le păstrăm. Mulțumesc și eu tuturor experților, tuturor vorbitorilor, membrilor care au participat, coraportorilor, copreședintelui. Această audiere este foarte importantă pentru coraportorii noștri, după părerea mea ne va ajuta să pregătim un raport foarte bun, așa că împreună vom continua activitatea. Vă mulțumesc!